Dragi colegi, haideți să verificăm dacă sistemul de vot electronic funcționează. Haideți să trecem la, un, uh, la o testare a sistemului. E ca și cum ați uh, vota pentru prima dată în viață. Văd că sunteți puțin confuși, vă tot căutați diverse lucruri. Testăm sistemul. Este deschis votul.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 Deci totul funcționează. Primul uh, vot este avizul doamnei Gular, revizirea cadrului de guvernanță economică, bilanț și provo- uh, provocări. Există o propunere ca amendamentele de compromis A, D, F, I, J să fie votate în bloc. Este toată lumea de acord? Richard. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș dori să propun un mic uh, amendament oral la, amen- la amendamentul de compromis A, să adăugăm două cuvinte, dacă, dacă pot face acum la linia 7 din amendamentul de compromis A, unde se spune să fie organizate diferite forme de diferențiere, să adăugăm dacă este cazul, where appropriate. Deci, to organize where appropriate specific forms of differentiation. Motivul este de la sine înțeles, cred. În unele cazuri nu trebuie să facem această diferențiere în momentul în care adresăm întrebări președintelui Băncii Centrale Europene, dar în alte cazuri, dacă va exista la un moment dat o capacitate fiscală a Uniunii Europene, atunci ar fi potrivit ca doar membrii statelor care contribuie la capacitatea fiscală respectivă să aibă dreptul de vot. Deci nu avem nevoie de această diferențiere întotdeauna. Da, cred că sunt cele mai uh, utile cuvinte în negocierile tripartite. Dacă adăugăm where appropriate, întotdeauna problemele se rezolvă. Deci cred că nu există nicio obiecție și vom vota amendamentul de compromis cu această adăugire. Trecem la votul în bloc. O secundă. Nu știu ce vom face cu votul în bloc la amendamentul de compromis K. Am dorit să, vot, să schimbăm votul pe părți. O să vă dau cuvântul atunci. Acum, acum voc în a, B, C, D, F, I, J. Cu amendamentul A modificat prin amendamentul oral al domnului Corbett. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă? Abțineri? Nu. It's adopted. Now we... Se adoptă. Amendamentul de compromis I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nimeni? Deci și compromisul, amendamentul de compromis E a fost votat. Acum trecem la amendamentul de compromis G, vot separat, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu două voturi împotrivă. Avem acum amendamentul de compromis H, un vot pe părți, prima parte a compromisului H, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă a doua parte de la compromisul H, cine este pentru, a doua parte, cine este pentru, împotrivă. Cred că va trebui să verificăm a doua parte de la amendamentul de compromis H. Ați putea să vă mutați la o altă consolă? Acum funcționează. Deci am verificat a doua parte a amendamentului de compromis H. A fost respinsă. 10 voturi pentru, 11 împotrivă. Trecem acum la amendamentul de compromis K, unde îi dăm în primul rând cuvântul lui Roberto Gualtieri. Vă mulțumesc. Există un vot pe părți, din câte am înțeles eu, în acest moment, și anume, prima parte se termină cu cuvintele TEU. Ne-am propune să prelungim prima parte până la Uniunea Europeană, al șaselea rând, astfel încât prima parte pe care dorim, pentru care dorim să votăm pentru să acopere și punctul important al uh, egalității în fața legii și invitația de a răspunde acestei probleme. Nu suntem de acord cu a doua parte, care ar deveni acum mai, mai uh, scurtă, ceea ce um, ar trebui să se să renunțăm la mai dicta conținutul altor rapoarte și să luăm o poziție specifică despre cum putem rezolva această problemă. Cred că ar fi mult mai bine dacă toate aceste puncte le-am aborda în viitor, cu mai mult timp la dispoziție. Suntem de acord cu prima parte, mai lungă, însă Um, am cere celorlaltor grupuri politice să voteze împotriva celei de-a doua părți mai scurte de la amendamentul de compromis K. Doamna președinte, se face această propunere de a modifica modul în care a fost împărțit uh, textul. Silvi, doresc să, să iei cuvântul sau să obiectezi? Ambele. Doamna Gular, nu sunt de acord pentru că este prea târziu. Am purtat uh, discuții îndelungate la care a participat și raportorul din umbră din partea socialiștilor și democraților, care și-a exprimat deja uh, rezervele, ceea ce nu este, nu este nicio problemă, însă nu sunt de acord cu această propunere de modificare în ultim moment, deci obiectez. În Gualtieri. Înțeleg că raportoarea nu își dorește votul grupului nostru uh, politic. Este vorba de un uh, aviz pentru raportul ECON. Mie mi se pare că cooperarea ar fi utilă pentru întregul Parlament European, însă raportoarea este liberă să adopte ce poziție dorește. Doamna președinte, secretariatul îmi spune că a, în ceea ce privește uh, voturile pe părți este permisă o asemenea modificare până în uh, ultimul uh, moment. Indiferent dacă este vorba de o modificare tehnică sau un amendament oral. Deci, nu putem uh, respinge dreptul de a modifica votul pe părți în acest moment. Simplu, scurtăm prima parte și uh, a doua parte o împărțim în două părți, de fapt. Silvi, ai auzit această propunere? Există, vor uh, rezulta până la urmă trei părți. Domnul Gular, am portat discuții îndelungate uh, și mi-ar fi plăcut dacă aș fi auzit această propunere dinainte, din partea raportorilor din urmă. Yeah, so I, I understand that nobody... Doamna președinte, nimeni nu pune sub semnul întrebării acest lucru. Pedro, doresc să-i cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să vă explic că această propunere de modificare a unui vot pe părți a fost făcută în uh, spiritul de a da dovadă de compromis care a caracterizat grupul nostru politic de la uh, bun început. ne dorim să întărim acest compromis tocmai pentru a putea avea un vot pozitiv pe marginea întregului aviz. Doamna președinte, domnul Șoflin dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Raportorul din umbra domnul Elmar Brock, nu poate fi prezent acum, însă, din câte am înțeles eu, au fost purtate deja uh, negocieri uh, extinse și acesta este textul care a fost convenit de toate grupurile politice. Nu văd niciun motiv uh, temeinic pentru a le schimba, deci eu respect poziția doamnei Cular. Madame Spinelli. Doamna Spinelli, vă rog. Ma da, solo per dire che... Aș doar să spun că nu prea înțeleg. Nu prea înțeleg argumentele uh, domnului Gualtieri și Pereira. Ne-am întâlnit de mai multe ori discutând această temă și nu înțeleg de ce doriți să trasați altfel uh, liniile de despărțire a textului, în, chiar dacă am ajuns la un uh, acord. Eu sunt de acord cu cele spuse de Silvii Gulag. Sincer să fiu, mi se pare incredibil ce se întâmplă. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Din punct de vedere politic, uh, Silvi Gulard se bucură deja de un sprijin politic. PPE și GUE se pare că o sprijină pe Silvi Gular. Doamna Gular, dacă sunt uh, susținut, atunci aș dori să mergem până la sfârșit cu acest uh, sprijin și să spunem că suntem pentru introducerea unei uh, guvernanțe economice și să nu spunem că Guy Verhofstadt va fi cel care se va ocupa Cred că încrederea acordată lui Giefer Hofstadt este una personală din partea mea, nu neapărat din partea Comisiei AFCO. Dacă sunt în minoritate, nu am nicio problemă. Discutăm acum despre sprijinul acordat abordării, nu pe fond. se înțeleg că Pervanș Beres dorește să mai ia cuvântul. Mulțumesc, suntem în locul votului și e greu să redeschidem această discuție. În același timp, cred că propunerea lui Roberto Gualtieri este animată de dorința de a consolida acest raport. Contribuția la uh, Comisia Econ, obiectivul și al raportoarei este să avem o susținere cât mai largă pe mare parte a textului. Acesta este sensul propunerii pe care a făcut-o Roberto Gualtieri Alți uh, colegi au spus că a existat un acord asupra acestui an de la bun început între toate grupurile. Nu vreau să deschidem dezbaterea pe fond din nou, dar am spus întotdeauna și uh, doamna Perera a reamintit, am spus-o poziția noastră de principiu de fond uh, a fost exprimată. Propunerea lui Roberto Gualtieri, care permite o lărgire a susținerii pe partea de compromis pe care noi o putem susține, mi se pare mânată de o bună voință și ar trebui să fie acceptată. Bineînțeles, asta a venit în ultimul moment, dar uh, n-am avut o dezbatere în comisie pe amendamentele de compromis. Eh, sunt și evoluții de ultim moment, au fost eh, și alte compromisuri care au fost schimbate în eh, ultimul moment. Am aprobat o propunere de ultim moment a lui Richard Corbett pe care toată lumea a considerat-o potrivită. Deci vrem să știm care sunt primele semnale pe care acest Parlament le dă în legătură cu schimbarea tratatului. Nu e puțin lucru. Uh, Uh, și sper că putem cel puțin să propunem un uh, vot uh, pe părți suplimentar, un al doilea, apoi și un al treilea. Dacă lucrăm împreună, nu cred că trebuie să ne blocăm de acest lucru. Mulțumesc. Mai sunt doi colegi care doresc să iau cuvântul. Roberto și Silvi și sper că vom, ne vom apropia de găsirea unei soluții. Nu știu care dintre dumneavoastră ia primul cuvântul. Aș vrea să-i răspund lui și asupra unui punct. Atunci când negociem cu raportorii din umbră și eu întotdeauna am negociat cu raportorii din umbră, avem o viziune de ansamblu. Poziția grupului uh, socialiștilor și democraților este cea descrisă de Pervanș, dar în absența domnului Brock vreau să spun încă o dată ceea ce am spus. Am făcut un acord global pe uh, un uh, ansamblu de compromisuri uh, Există o soluție constructivă pe care vreau uh, să vă propun. Dacă grupul uh, vrea să mă susțină, atunci să mă urmeze, să mă susțină pe ansamblul compromisului. Faptul că nu acceptăm decât o jumătate, uh, ceea ce înseamnă să respingem raportul Verhofstadt, nu este compromisul pe care l-am negociat. Nu doresc să modific acest Uh, compromis. În germană se numește Zuverlässig. Foarte rapid. Uh, deci, raportorul SED, uh, a sugerat un minus la a doua parte acestui vot pe părți. Eu consider că aceasta este o problemă pentru că este un aviz eh, la un raport important al Comisiei CON. Deci trebuie să evităm nu numai să nu votăm împotriva uh, uh, părții a doua, pentru noi este un vot cheie. Pentru că Barbara Spinelli a cerut acest lucru. Mi se pare straniu că singura cerere uh, substanțială pe uh, tot raportul uh, Mm, eurobonduri și tot ce am uh, cerut este că da, Iată motivul de ce am pus minus, însă cererea de uh, vot pe părți a fost o încercare să ajungem la un compromis. Ce vom face? Uh, o să votăm în favoarea părții mai lungi, dacă putem să-i spunem așa, și o să menținem minusul pentru ultima parte. Fiecare este liber să adopte linia strategică pe care o consideră potrivită. Trebuie să o distingem de o dezbatere pe fond și dezbaterea de procedură. Procedura este că dacă cerem un vot pe părți, o să votăm uh, pentru a doua parte și nu pentru a treia parte. Uh, Barbara, uh, vreau să spun un singur lucru, să-i răspund domnului Gualtieri. Știu foarte bine că schimbarea tratatului uh, implică și multe alte lucruri. Însă în textul compromisului CAPA s-a inclus, printre altele, una dintre priorități este statul de drept. Deci este foarte clar că nu vrem să ne rezumăm numai la uh, statul de drept uh, la Curtea de Justiție în modificarea tratatului. Uh, din discuție, înțeleg că am acceptat și normal, acceptăm voturile pe părți în comisie chiar în ultimul moment. Cred că nu putem să folosim acest argument. Al doilea argument este că, din câte înțeleg, socialiștii ar dori uh, să existe o parte mai mare pentru care să voteze uh, în favoare și au o poziție negativă la ultima parte. Deci este o dovadă de bunăvoință și din punct de vedere politic. Știu că este o chestiune uh, importantă. Socialiștii au dreptul să facă acest lucru. Propun uh, vot electronic pentru cele trei părți ale compromisului CAPA prima parte, prima parte de la Beliefs până EU. A doua parte considers that deci deschidem votul pentru prima parte, compromisul K. S-a deschis votul. Puteți să clarificați puțin, să spuneți mai rar unde vedeți că începe a doua parte. Deci prima uh, Article 2 of the EU este sfârșitul primei părți. Apoi începe partea a doua și partea a doua se termină la rândul 6, European Union. Ați găsit? Bun. Deci s-a deschis votul pentru prima parte Votul s-a închis. 19 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Votăm partea a doua de la Considers până la To the Union. Votul s-a închis. 19 pentru, 2 împotrivă și 1 abținere și mergem la partea a treia să votăm. Votul s-a închis. Se acceptă. E adoptată 13 voturi pentru, 9 împotrivă, nicio abținere. Mulțumesc. Marcus la amendamentul 1. Cine este pentru? cred că trebuie să verificăm pentru că jumătate din participanți n-au ridicat mâna. Erau împotrivă. Deci acum când sunteți împotrivă, a, -am între, nu ați întrebat cine este împotrivă. Cine se abține? Respins. Mergem la 2. Mergem la amendamentul 7. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Mergem la amendamentul 13. Cine este pentru? 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar putem să verificăm electronic. Deci s-a deschis votul la amendamentul 13. Votul s-a închis și este respins cu 16 voturi împotrivă. Nu știu de ce, dar pe lista de vot a apărut o eroare, pentru că la noi pentru 14 era un minus și nu știu de ce apare cu plus. Oricum nu schimbă uh, lista de vot, e doar o clarificare. Dar și la mine este plus. Facem deci amendamentul 14 este numai parțial, numai uh, cu ceea ce s-a adoptat la compromisul A, așa încât votăm amendamentul 14. Cine este împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. Amendamentul 14. A votat toată lumea, votul s-a închis și este respins. 13 voturi împotrivă. Mergem la 16. Cine este pentru, împotrivă, abținere, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic 19. S-a deschis votul. S-a închis votul și este adoptat. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 care acoperă o parte a ceea ce s-a uh, votat deja, 23 ce pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 a fost retras. Mergem la amendamentul 32 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34. Cine este pentru? Împotrivă, Verificăm electronic 34, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 11 la 11. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că este respins. Dar putem să verificăm. Amendamentul 35. Votul s-a închis și este respins cu 13 voturi împotrivă. Amendamentul 36, parte din compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm din nou amendamentul 36. Votul s-a închis. Adoptat Nu, nu înțeleg, spune președinta, amendamentul 40 pentru, împotrivă, cred că este respins. Amendamentul nu, am terminat, deci și trecem la votul final asupra proiectului de aviz. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și este adoptat cu 12 voturi pentru, 3 împotrivă și 7 abțineri. Mulțumesc. Acum uh, avem uh, un alt text pe care trebuie să îl votăm și anume interpretarea regulamentului de procedură care a fost cerut de Comisia Jurii în contextul audierii Uh, comisarilor, uh, unde a fost o problemă de interpretare. Uh, legat de controlul declarației de interese financiare. Grupul de lucru privind <clears throat> regulamentul de procedură analizează în ansamblu și avem această interpretare a regulamentului de procedură și o să rog pe președintele grupului de lucru prezent aici, Richard Corbett, să ne explice de ce acest grup de lucru a luat această poziție. Mulțumesc. Dați-mi voie să subliniez că e vorba de o interpretare a, regula, a dispozițiilor existente în actualul regulament de procedură. Asta fără a aduce atingere punctului de vedere pe care am putea să-l urmăm în uh, contextul raportului meu privind audierile comisarilor și anume necesitatea de a schimba în viitor uh, aceste dispoziții. Aici se explică ce înseamnă regulamentul actual, cum implicăm uh, Comisia Jurii în evaluarea declarațiilor de interes pe care uh, comisarii desemnați trebuie să le completeze înainte de audieri. Așa cum arată regulamentul acum, Comisia Jurii trebuie să verifice dacă aceste declarații de interes au fost completate. De asemenea, nu este numai un exercițiu birocratic, ci se consideră dacă din conținutul uh, declarației se poate deduce un conflict de interese. Uh, apoi, comisia care răspunde de audiere decide cum uh, procedează mai departe. Este necesar să avem o clarificare a dispozițiilor actuale, chiar dacă le vom schimba, în cazul în care trebuie să avem o audiere în următoarele uh, luni dacă unul dintre comisari uh, uh, își prezintă demisia înainte de reevaluarea regulamentului de procedură. Am procedat rapid cu această interpretare în urma situației din Grecia. Sigur, E bine să avem uh, reguli clare, nu că ar muri cineva sau ar și-a dat cineva demisia în perioada imediat următoare. Uh, există posibilitatea să uh, adaptăm aceste reguli și Comisia să facă acest lucru pe măsură ce continuăm cu audierea candidaților comisari. Mulțumesc! Mulțumesc! Pascal Durand dorește să răspundă. Mulțumesc, doamnă președintă! Sunt oarecum uh, contraria de analiza făcută de domnul Corbett, pentru că eu am exact o analiză opusă. Nu e vorba pe fond, ci pe modalitățile practice de deci aceea aș dori să uh, rediscutăm și să amânăm votul pe această chestiune. Pentru că așa cum se prezintă lucrurile acum, interpretarea dumneavoastră modifică regulile. Pentru că textele sunt cât se poate de clare. Comisia jurii analizează admisibilitatea, deci chestiunea uh, declarației de interes și o face admisibilitatea pe fond. Deci este competența responsabilitatea Comisiei Jurii. Trebuie, restul analizează numai ă, chestiunea competenței. Ă, e un progres ceea ce propuneți, pentru că în momentul de față Comisia Jurii verifica dacă o declarație este bine ă, completată. Asta este un progres, n-am nici nimic împotrivă și suntem de acord pe acest punct. Însă, logica impune ca Comisia Jurii să rămână în cadrul tratatelor și a textelor aplicabile. Comisia Jurii, deci, examinează dacă există sau nu un conflict de interese, pentru că există sau nu un conflict de interese și dacă există riscul unui conflict de interese, să poată să adreseze întrebări suplimentare. Și pentru comisarii care Uh, se, uh, sunt analizați pe fond, se trebuie să știm dacă există competența. Chestiunea conflictului de interese nu a fost tratată. Ceea ce faceți, înțeleg eu, să puneți uh, problema conflictului de interese, care este o chestiune juridică, pe aceeași linie cu competența, care este o chestiune de natură politică. Sigur, aș dori să vorbim în continuare mai aprofundat despre această problemă, pentru că dacă punem la vot, vom încălca tratatele și asta ni se va reproșa. Pe fond, cred că nu suntem uh, departe de a avea aceeași opinie. Deci, uh, coordonatorii au cerut să întrebăm uh, grupul de lucru. Grupul de lucru a prezentat uh, o o linie pe care ar trebui să o votăm astăzi. Deci putem să votăm această linie în ciuda cererii făcute de domnul Diron sau majoritatea poate să hotărască să uh, amânăm votul. Nu putem să purtăm uh, discuția acum. Înțeleg uh, procedura pe care o doriți. Uh, grupul de lucru să propună o soluție și acum grupul de lucru a venit cu această soluție. De aceea consider că trebuie să trecem la vot. Însă există și această idee care a, pus, a fost pusă în discuție, amânarea votului. Richard. You don't want us to discuss the substance. E clar că nu doriți să discutăm pe substanța documentului, pentru că dacă așa ar fi fost, așa ar fi stat lucrurile, n-aș fi fost de acord clar. Dar nu intrăm în discuția asta acum. În grupul de lucru am fost aprobați în mod unanim, dacă nu mă înșel. Pentru că s-a făcut o interpretare a regulii actuale fără a se aduce atingere regulamentului. Dar în ceea ce privește procedura, ar trebui să trecem acum la vot în ceea ce privește propunerea de la grupul de lucru. Deschid votul, deci cel puțin așa v-aș propune și vă propun un uh, vot electronic, nu are sens să trecem la un, apel, la un vot cu apel nominal. Haideți să facem o verificare a sistemului de votare. Da, am deschis votul. Cine este pentru, cine este pentru interpretarea grupului de lucru Uh, pentru cererea din partea Comisiei Jurii. Avem nevoie de majoritate simplă. O persoană nu dorește să voteze, vot închis. Deci se acceptă, se aprobă cu 15 voturi pentru. Oricum, vom reveni uh, la, asupra discuțiilor, acestor discuții, mm, pe regulamentul de procedură și nu excludem uh, posibilitatea de schimbare aici. Uh, o formulare a regulamentului de procedură care să aducă la o interpretare diferită. Bun, încheiem aici votarea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul privind inițiativa cetățenească europeană. Gheorghe, aș uh, vrea să mai așteptăm puțin până ies din sală cei care doresc să iasă. Dear colleagues, I would like to open the next Dragi colegi, haideți să deschidem următorul uh, punct de pe ordinea de zi, raportor Gheorg Schöpflin, Inițiativa Cetățenească Europeană. Gheorg, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cei care au urmărit această chestiune știu că inițiativa cetățenească europeană reprezintă un instrument de foarte mare însemnătate iau de la capăt, nu-i niciun bai. O să repet de câteva ori. Deci, cei care au urmărit această, acest subiect vor recunoaște cu siguranță faptul că inițiativa cetățenească europeană reprezintă un instrument de cea mai mare însemnătate. Comisia noastră s-a mai ocupat de două ori de această chestiune până acum această inițiativă îi poate implica pe cetățeni în, în viața europeană într-o modalitate foarte directă și are o, un potențial de mobilizare a cetățenilor foarte mare și de a crea adevărate legături între cetățeni și instituțiile europene. De asemenea, inițiativa cetățenească europeană creează posibilitatea de inițiativă legislativă din eșeloanele ă, inferioare. Ori acest lucru e foarte important. Toate acestea sunt, evident, în conformitate cu tratatul. Această inițiativă a intrat în vigoare acum trei ani de zile, la 1 aprilie 2012. Deci, ă, activitatea sa s-a întins pe trei ani, dar, din păcate, rezultatele sunt destul de slabe. E vorba de 50, maximum 51 de inițiative înaintate cu care nu s-a întâmplat mare scofală. Au apărut probleme foarte mari în funcționarea acestui instrument. Unele dintre probleme sunt de natură tehnică, altele uh, țin de interfața foarte complexă uh, între partea legislativă și partea politică. Eu am avut uh, multe mm, consultări cu ONG-urile, cu societatea civilă, cu mulți actori implicați, tocmai pentru a încerca să înțeleg ce s-a întâmplat. Vă aduceți aminte că a, fost o, a avut loc o audiere la 26 februarie, foarte interesantă, în care s-au uh, subliniat o sumedenie de probleme la care eu unul nu mă gândisem. Ca urmare a acestor consultări și audierii, aș avea o serie de sugestii preliminare, sugestii care să vizeze o uh, viabilitate mai mare a acestui instrument. Și de altfel sunt deschis sugestiilor din partea colegilor. Înainte de toate, o întrebare retorică. E de ajuns un an de zile pentru a strânge un milion de semnături? După părerea mea, nu, această perioadă ar putea fi extinsă la 18 luni, dacă nu chiar mai mult. În al doilea rând, acest prag de un milion de semnături din mai multe state membre, din șapte state membre minimum. Ei bine, aceasta n-a fost niciun fel de problemă, numărul de șapte state membre, dar pragul de un milion de semnături este interpretat foarte strict și poate ar trebui uh, flexibilizat această interpretare cât de cât. Nu știu, poate ar mai putea închide ochii atunci când lipsesc câteva zeci de mii de semnături, spre exemplu. Eu nu sunt convins că site-ul web uh, acoperă toate posibilitățile și cred că această chestiune ar trebui evaluată uh, mai îndeamănunt pentru a ne asigura că accesul de către cetățeni este foarte ușor. Și apoi, știu că următoarea chestiune are implicații bugetare mari, dar totuși crearea unui birou special pentru inițiativa cetățenească europeană în fiecare stat membru ar constitui o bună uh, soluție pentru a ușura înțelegerea uh, Uniunii Europene de către cetățeni. Evident, implicațiile ar fi majore, dar, încă o dată, un astfel de birou ar fi extrem de util pentru că iar uh, spune cetățenilor din capul locului, da, această inițiativă are șanse? Nu. Asta mai bine o îngropați de acum, nu are niciun sens. Ca să știe să nu-și mai piardă timpul. Dacă vine cineva uh, și sugerează reintroducerea pedepsei capitale, spre exemplu, biroul să-i spună din capul locului nu are sens să mergeți mai departe cu această inițiativă, nu are sorți de izbândă. În timpul audierilor a apărut și chestiunea responsabilității juridice. E vorba de un uh, subiect uh, important și care trebuie reglementat pentru că această responsabilitate fie este trecută cu vederea, fie este extrem de limitată. Apoi, în 28 de state membre există mă, reguli foarte diferite pentru pentru registre. Uh, spre exemplu, în unele țări uh, se cere numele de fată pentru a putea uh, completa cererea, în alte țări sunt altfel de cerințe și ar trebui să impunem un model mai unitar. Am remarcat în timpul audierilor că ar trebui să ne orientăm către uh, o cetățenie digitală europeană care ar merge mână în mână cu programul Comisiei, cu agenda digitală. Da, o să ia ceva vreme, clar, dar totuși eu zic să ne pregătim deja și să ne uh, consacrăm deja acestei idei. Pentru că până la urmă cetățenii ar trebui să poată aibă Um, alegerea în ceea ce privește cetățenia digitală europeană. În fine, eu sper că Comisia va fi mai uh, deschisă decât în trecut. Au existat, precum am ziceam, 51 de, legis- de inițiative până acum, dar niciuna legislativă. Spre exemplu, dreptul la apă până acum uh, nu a dus la niciun fel de act legislativ, crearea niciunui fel de act legislativ, din păcate. S-a vorbit și despre nevoia de a organiza audieri înainte de inițiative, lucru pe care l-ar putea face Parlamentul. Și apoi, unele, unii, unele părți implicate au uh, spus că mm, Comisia este cea care e hotărătoare la urma urmei. Însă eu nu prea văd ce fel de mm, rezolvare s-ar putea găsi deocamdată. Un fel de arbitraj ar fi poate mm, uh, calea potrivită cel puțin pentru moment. Uh, Iată care au fost uh, rezultatele până acum și aștept cu mare interes observațiile și comentariile constructive din partea celorlalți. Mulțumesc, George, spune doamna Hübner, Iolainen are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte, și pe mine m-a impresionat foarte mult această audiere, foarte utilă și foarte interesantă să vedem care este perspectiva practicienilor față de acest instrument îmi aduc aminte că în momentul în care la, în convent s-a discutat despre această idee, ea a fost nu a fost prea luată în seamă de multe guverne. Acum vedem reversul medaliei și anume că nu multe inițiative cetățenești ajung la un succes. Domnul Șoflin a amintit câteva puncte importante în ceea ce privește prelungirea perioadei de la 12 la 18 luni, într-adevăr am putea să ne gândim dacă este, ar fi logic să, să impunem o perioadă de 18 luni. Pe de altă parte, cifra de uh, un milion este prevăzută în tratat. este și nu trebuie să deschidem cutia Pandorei. Uh, este la fel ca la semafor. Dacă treceți pe roșu o secundă prea târziu, este roșu, nu mai este verde nici uh, galben. Deci, dacă vom renunța la această cifră de un milion, la plafonul de un milion care trebuie să fie atins, cred că am deschide cutia Pandorei. În ceea ce privește această audiere, uh, am reținut că este vorba de mm, inițiativă care pot atinge și tratatele, nu doar competențele comisiei. Dacă inițiativa se limitează doar la competențe ale comisiei sau se referă la cadrul de prerogative stabilit de tratate. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă această inițiativă se adresează doar Comisiei Europene sau se adresează și Consiliului și Parlamentului. În rest, cred că sunt propuneri foarte bune cu care ar trebui să fim de acord să creăm un, uh, o autoritate, un ghișeu căruia să se poată adresa cei care inițiază o asemenea, uh, o asemenea acțiune și garanția de follow-up. Pentru că inițiatorii ar trebui să primească un feedback și dacă nu, inițiativa lor nu are succes. Mulțumesc. În numele socialiștilor, raportor din umbră este doamna uh, Silvi Kaufman. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului și pentru mine această audiere a fost deosebit de interesantă, pentru că am avut invitați uh, diferiți, cu experiențe diferite, care ne-au prezentat uh, idei uh, diferite. Uneori, după unele audieri, ne întrebăm dacă într-adevăr a fost necesară organizarea acesteia, însă acest caz mi se pare că a fost o audiere deosebit de bună și aș dori să mulțumesc celor care au organizat-o. Aș dori să adresez o întrebare raportorului, pentru că dumnealui nu s-a referit la acest punct până acum. Eu până acum nu am aflat când ne va prezenta Comisia Europeană raportul pe care trebuie să-l prezinte până la 1 aprilie, pentru că atunci expiră perioada de 3 ani. Și aș dori să mă întreb, domnule Șeflin, dacă ați auzit ceva în legătură cu, cu acest lucru? Se tot spune că acest raport va veni la un moment dat, însă nu avem nicio dată concretă. Uh, pentru redactarea acestui, pentru redactarea raportului nostru, raportul prezentat de Comisia Europeană s-ar putea dovedi a fi foarte important pentru că este foarte posibil ca din partea Comisiei Europene să auzim că este dispusă să facă anumite ajustări tehnice, însă uh, s-ar putea să ajungem la concluzia că și noi suntem cei care ar trebui să modificăm uh, regulamentul. Eu nu cred că regulamentul poate fi păstrat în forma sa, forma sa actuală dacă inițiativa cetățenească ar urma să primească mai multă viață, cred că acest regulament ar trebui să fie modificat. Și ar trebui să discutăm, să vedem care sunt pozițiile care s-ar bucura de o poziție majoritară. În ceea ce privește perioada de strângere a semnăturilor, Există o divergență de opinii. Unii consideră că 12 luni sunt suficiente, pentru alții mult mai potrivit ar fi 18 luni, însă un alt punct pare să fie mai important pentru inițiatorii unei asemenea acțiuni. Până acum a existat un automatism în timp. În momentul în care Comisia înregistrează o inițiativă, acesta este, acea este ziua din care se scurge această perioadă de strângerea semnăturilor și foarte mulți organizatori au declarat că nu este un lucru bun pentru că doresc să aibă puțin mai mult timp după această înregistrare, să spună singuri, ei bine, dorim să începem după o lună, după două luni de la înregistrare, uh, colectarea, strângerea uh, semnăturilor, tocmai pentru a se putea, din punct de vedere organizatoric, uh, a se pregăti din punct de vedere organizatoric cât mai bine pentru că nu, nu, nu se poate cunoaște dinainte data înregistrării la Comisie, la, la comisie Europeană. Deci această, această separare automată între înregistrare și demararea perioadei pentru sângerea semnăturilor mi se pare mult mai importantă decât extinderea perioadei necesare pentru sângerea semnăturilor de la 18 până la Uh, de la 12 până 18 luni. Ideea dumneavoastră, domnule Schöpflin, de a crea un punct de contact, un ghișeu în statele, în statele membre, uh, este una foarte bună. Poate am putea organiza așa ceva în birourile de informare privind uh, Uniunea Europeană, care există în toate statele membre și în, foarte important ar fi foarte utilă și o consiliere legală, juridică, nu doar o pură informare, pentru că am văzut că 40% din inițiativele cetățenești se adresează unor domenii care nu țin de competențele Uniunii Europene, drept urmare nu sunt înregistrate. Deci este evident că pentru cetățenii europeni nu este foarte clar care sunt competențele Uniunii Europene în momentul în care se gândesc la o asemenea inițiativă și uh, cred că le-am, i-am scutit de anumite dezamăgiri legate de neînscrierea unei uh, inițiative dacă ar cunoaște toate aceste lucruri dinaintea demarării inițiativei respective. Cred că vom mai discuta această temă. Dreptul mare, în uh, ultimul punct la care mă voi referi este vârsta înainte de masă într-un context complet diferit. Era vorba de dreptul electoral european unitar. Am discutat acest lucru. În uh, Austria, uh, vârsta de la care poți participa la alegeri este de 16 ani, în alte state membre 18 ani și trebuie să spun foarte sincer nu mi se pare foarte bine să există o corelare cu dreptul electoral, pentru că aici nu este vorba de alegeri, ci de intenție exprimată de cetățeni printr-o semnătură uh, de a obține o propunere legislativă din partea Comisiei Europene. Este un apel, o cerere adresată Comisiei Europene. Nu se votează niciun fel de lege în urma unei asemenea inițiative și cred că mm, toți tinerii noștri care au îndeplinit 16 ani, toți tinerii europeni care au îndeplinit 16 ani dețin deja această uh, responsabilitate, pot să ia asemenea uh, decizii și cred că ar trebui să avem mai multă încredere în tinerii europeni care Uh, sunt foarte convinsă că vor da uh, dovadă și de uh, responsabilitate. O altă întrebare adresată domnului raportor. Nu ne-ați spus nimic despre calendarul planificat pentru raportul dumneavoastră. Mai trebuie să discutați cu Comisia pentru Petiții sau care sunt pașii următori? Vă mulțumesc. Thank you, very much. Mulțumesc foarte mult. Mai te... 8.2. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul Lenț este raportor din umbră, însă audierea cred că a fost foarte interesantă. Un milion de semnături. Acest prag este o chestiune foarte importantă pentru că nu e ușor să strângi atât de multe semnături. Știm că inițiativa cetățenească europeană, um, um, din păcate, are de-a face și cu multe obstacole. Ori totuși trebuie să, ca cetățenii să aibă o cale cât mai ușoară pentru a acționa. Să strângi date la o scară atât de mare poate fi făcut prin mecanismele deja existente. Dar dincolo de mecanismele digitale, mai există și chestiunea legată de uh, simplificarea accesului pentru cetățeni. Nu trebuie ca această inițiativă să fie îngreunată. Nu, din potrivă și din capul locului cetățenii europeni trebuie să știe ce poate constitui uh, subiectul unei astfel de inițiative. Trebuie să creăm instrumente care să poată cu adevărat fi folosite de către cetățeni. E foarte important să continuăm pe calea inițiativei uh, cetățenești europene pentru că este una foarte, foarte bună. Dar, într-adevăr, instrumentele acesteia trebuie îmbunătățite și, domnule Șoflin, vă asigurăm de sprijinul nostru. Mulțumesc. Barbara Spinelli are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc domnului raportor și lui Silvi Kaufman pentru aceste propuneri de modificare, pe care le împărtășesc aproape întru totul. Dar țineam să vă atrag atenția asupra unui risc, unui risc mare. Un instrument atât de inovant pe, precum inițiativa cetățenească europeană riscă să se decredibilizeze în ochii cetățeanului european. și, după părerea mea, de vină sunt Comisia Europeană și statele membre pentru acest lucru. Este foarte important ca Parlamentul să spună răspicat acest lucru. Au, exist, au fost trei inițiative cetățenești care au avut un succes destul de mare. Au obținut un milion de semnături, după care nu s-a mai întâmplat nimic. Deci, chiar și când reușești să uh, îndeplinești uh, cerințele, tot nu prea ajungi uh, unde trebuie. Ponderea refuzurilor este foarte mare, 40%. Unele inițiative au fost acceptate fără ca competențele să fie cu adevărat clare. Deci, pe de o parte, a lipsit o monitorizare atentă, pe de altă parte, au fost respinse mult prea multe inițiative. Pe de, uh, în același timp, statele membre, așa cum spunea Silvii Kaufman, au uh, îngreunat procesul, apoi uh, regulile în privința colectării semnăturilor nu sunt uniforme în Uniunea Europeană. Deci, iată, multe, multe obstacole. Uh, mâine va fi organizat un seminar aici la Arsenberg și poate ar fi interesant ca comisia noastră să știe ce se va întâmpla la acest seminar. Mulțumesc! Mulțumesc! Richard Corbett are cuvântul. Este ultimul înscris pe ordine, acum pe listă. Mulțumesc, dragi colegi! Știți că nu am privit cu ochi prea bune această inițiativă cetățenească europeană niciodată. Pentru că, practic, prin această dispoziție din tratat, așa cum a fost ea aplicată până acum, am spus următorul lucru cetățenilor. Dacă aveți o idee bună, supuneți-o adresiei, atenției Comisiei Europene, care s-ar putea să o ia în seamă dacă mai aveți încă un milion de persoane pe lângă dumneavoastră dacă îndepliniți toate condițiile și uh, înde uh, uh, apoi într-un an de zile reușiți să strângeți toate semnăturile și așa mai departe. Eu cred că tot sistemul ăsta e o nebunie. Orice cetățean ar trebui să poată face propuneri, fără atât de multe obst obstacole. Propunerea lui Iolainen se regăsește în tratat și ar fi bine să profităm cât mai bine de ea într-un mod cât mai puțin birocratic cu putință. Eu cred că, pur și simplu, Comisia trebuie să spună că va accepta orice fel de inițiativă care, um, care a strâns un milion de semnături. Și cred de asemenea că Comisia ar trebui să reducă toate aceste cerințe în privința perioadei de timp, în privința numelui de fată și așa mai departe toate, toate această cursă cu obstacole birocratice. Acum, da, e adevărat, uh, culorile semaforului sunt clare. Dar, um, pe de altă parte, nici nu uh, punem camere de luat vedere acum la fiecare semafor din țară, la fiecare intersecție. Deci trebuie să fie și o flexibilitate până la urmă, iar comisia trebuie să poată spune, da, iată, această inițiativă are un milion de semnături, să nu se apuce acum să ia la bani mărunți fiecare semnătură și să vadă dacă apare și numele de fată și așa mai departe. Eu cred că tot sistemul ar fi mult simplificat așa. Mulțumesc. Doamna președinte. Iolainen. Este vorba aici de vechea diferență între Richard, Silvia și mine. Dacă luăm în serios această inițiativă sau dacă credem că orice cetățean poate scrie Comisiei Europene, indiferent de uh, număr, pentru a cere o propunere legislativă. Ei bine, nu. Este un instrument legal care se regăsește în uh, tratate și care ar trebui să fie guvernat de un uh, cadru uh, simplu, însă un cadru care să fie respectat. Știu că aceasta este părerea ta de la bun început, că ar trebui să fim puțin mai relaxați. Este bine să există o divergență de opinie, însă, mm, George, tu va trebui să găsești un compromis, nu? Vă mulțumesc, aș trebui să vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Ce aș fi putut spune în introducerea mea, dar o uh, voi spune acum, sunt următoarele. Poate vă aduceți aminte în momentul în care vicepreședintele Comisiei Timmermans a fost prezent aici. Uh, eu m-am referit la acest punct împreună cu alți colegi. Dumnealui a spus că um, este adevărat că acțiunile Comisiei sunt corecte, însă nu întotdeauna din punct de vedere politic. Deci cred că a recunoscut faptul că există o dimensiune politică dincolo de aspectele juridice legale. Pentru a răspunde doamnei Kaufman, raportul comisiei ar trebui să fie terminat uh, până la sfârșitul acestei uh, luni, 31 martie sau 1 aprilie. Deși nu am văzut textul, am înțeles că, din, dintr-un anumit punct de vedere, Comisia Europeană așteaptă să vadă care va fi și poziția Parlamentului European pe de altă parte, raportul comisiei va fi unul foarte uh, tehnic, bazat pe fapte și va avea loc o revizuire până la sfârșitul acestui uh, an. Nu am văzut uh, care sunt criteriile din acest raport. Apoi au mai fost amintite și alte puncte în ceea ce privește situația celor care au uh, împlinit deja 16 ani. Eu nu am o problemă cu acești tineri, însă ei s-ar putea să reprezintă o problemă pentru alte state membre, pentru că um, s-ar ajunge la o situație ciudată dacă am avea vârste diferite între statele membre. Și apoi mai, mai mai întrebat în legătură cu calendarul acestui raport. Sperăm ca acest raport să poată fi discutat pentru a doua oară și ap- a doua oară și apoi să fie votat în mai sau iunie, astfel încât în lunile septembrie-octombrie să ajungă în plenară. Deci, în mod sigur, înaintea revizuirii la care va trece comisia înainte de, înainte de sfârșitul anului. Doamne Madura, Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și sunt de acord. Nu are niciun rost să avem un instrument care nu funcționează, pentru că acest lucru duce doar la dezamăgiri. Într-o, într-o discuție privată am spus că este o ocazie perfectă de a crea un alt un milion de euro sceptici, ceea ce nu cred că ne putem dori. Richard, într-un fel, îți înțeleg poziția, însă aș propune următoarele. Nu putem spune pur și simplu sunt un cetățean european, am o idee extraordinară care ar trebui să se, să se transforme în realitate. Mie mi se pare că este mult mai adecvat ca cetățenii să se implice într-o mișcare uh, de jos. Cred că acest lucru uh, este important pentru că contribuie la crearea sentimentului cetățeniei uh, uh, europene. Deci, din acest punct de vedere, haideți să păstrăm un prag de un milion sau 990 de mii de semnături sau care va fi numărul, uh, cifra finală uh, decisă. Și dacă luăm în serios acest număr mare de semnături necesare, atunci poate ar trebui să ne gândim și la și la flexibilizarea procedurilor de înregistrare, eventual la un calendar mai extins pentru strângerea tuturor acestor semnături. Cred că este un instrument pe care merită să îl păstrăm în forma actuală și aș dori să mai adaug un lucru în momentul în care a fost uh, creată o instituție, cum este această inițiativă cetățenească europeană, este foarte greu să o modifici pentru că uh, deja o perioadă de trei ani de zile a fost suficient de lungă pentru ca oamenii să se obișnuiască cu această inițiativă. Deci mi se pare mult mai bine să, uh, să continuăm cu ea, să încercăm să o modificăm puțin și să nu o luăm de la zero. Domnul președinte, nu trebuie să luăm nicio decizie acum, însă am înțeles că pe data de 16 aprilie vom avea o variantă în scris a acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum uh, trecem din nou la Richard și raportul uh, acestuia privind procedurile și practicile aferente audierii comisarilor. Aș dori să aduc aminte tuturor celor prezenți că Uh, ți-am cerut, uh, Richard, să fii, un, să fii raportor pe imaginea acestei uh, teme pe care am ajuns să discutăm astăzi. Te rog, Richard. Vă mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, fostul meu doc- document de lucru a devenit acum un raport în vederea unui, unei moțiuni de rezoluție care să ajungă în plenară ca o concluzie a exercițiului prin care, la care am participat cu toții cei care am evaluat audierile comisarilor. Deci nu există nicio surpriză în acest uh, raport, se regăsesc toate punctele pe care le-am discutat în documentul de lucru, um, puncte pe care le-am discutat în conferința la uh, conferința președinților de comisii și în grupurile politice și se pare că pe pe marginea majorității punctelor există un mare uh, nivel de consens. Desigur, există unele puncte pe care colegii uh, vor dori să le modifice, însă părerea mea este că acest raport reflectă majoritatea poziției Parlamentului European. Pot ar trebui să spun membrilor comisiei noastre că m-am întâlnit cu vicepreședintele Timmermans săptămâna trecută pentru a discuta părerea care ar putea să fie părerea Comisiei Europene față de acest raport. În mare, Comisia nu a avut nimic de obiectat, preferă ca regulile să fie clare, să fie egale pentru toți candidați, candidații, un lucru pe care îl putem înțelege foarte bine. Există un aspect pe care l-am ignorat, uh, însă asupra căruia domnul Timmermans uh, mi-a, mi tras atenția, și anume chestionarul uh, înscris pe care îl trimitem înainte audierii candidaților. În unele comisii a fost vorba de 5, 6, 5 întrebări scurte, în alte comisii fiecare dintre acele 5 întrebări a avut câte o duzină de subîntrebări deci, uh, Parlamentul nu a avut o abordare uniformă din acest punct de vedere. Mi se, mi se pare că este un argument pertinent. Eventual ar trebui să analizăm această problemă. Eu nu am uh, făcut-o până acum și aștept cu nerăbdare orice opinii din partea, din partea dumneavoastră, amendamente sau idei uh, pe măsură ce vom uh, redacta moțiunea pentru rezoluție. Mă opresc acum. Mulțumesc, domnul Șeflin. Speaking on behalf of Christian Preda, the shadow, who apologized... Vorbesc în numele celorlalți uh, raportori din umbră, care nu este aici și își cer scuze, este în Ankara cu o delegație. O să fiu, deci, uh, vocea domnului Preda și o să citesc textul pe care mi l-a Uh, dat. Domnul Preda vrea să-l felicite pe domnul uh, Corbett pentru un proiect de raport uh, foarte bun, una sau două note de subsol, dacă permiteți. Apreciază că raportorul a ținut cont de discuțiile purtate în decembrie pe baza documentului de lucru și principalele concluzii au fost înglobate în actualul proiect. În ceea ce privește alinetul 1, domnul Preda salută ideea unui uh, termen până la care statele membre să comunice numele candidaților pentru postul de uh, comisar. Însă în ultima parte a alineatului Eh, există loc de interpretare, ar, ar trebui să se poarte discuții cu alte instituții pentru a operaționaliza acest lucru, însă trebuie să se arate clar că ideea stabilirii unui termen este importantă pentru noi. În ceea ce privește alinetul 3, pentru PPE este la fel de important să eh, aibă o poziție pentru noi se mai întâmpla ce atunci când a fost audiat eh, vicepreședintele Timmermans, când a fost o încălcare a regulamentului de procedură există uh, responsabilități uh, orizontală. Însă, având în vedere dezbaterea anterioară, uh, apar probleme când trei sau patru comisii sunt implicate în aceeași audiere și atunci poate că există loc de mai bine. În ceea ce privește alineatul 5, domnul Preda a spus că este important să fim foarte clari în legătură cu liniile directoare pentru întâlnirile de evaluare iar raportul aduce clarificări necesare la acest punct. În ceea ce privește însă alineatul 5, 4, 2, dacă mă puteți urmări, uh, domnul Preda este nemulțumit uh, o solicitare de o oră și jumătate suplimentară cu aprobarea președintelui Parlamentului. Domnul Preda se întreabă dacă această responsabilitate uh, nu ar trebui uh, încredințată conferinței președinților și nu președintelui PP-ului care să acționeze de unul singur. Apoi, dincolo de problema de transparență și vizibilitatea uh, scrisorilor de evaluare, domnul Preda ridică problema armonizării acestor scrisori. În ciuda unei structuri uh, comune, există diferențe în modul în care aceste uh, scrisori sunt redactate. ar trebui să existe, uh, uneori sunt uh, scrisori uh, foarte obiective, alteori aceste valori sunt exuberante. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai te pacaza ortundua. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Raportul domnului Corbett este foarte interesant și Uh, are câteva uh, contribuții cât se poate de pozitive. Cinstit, nu văd uh, necesitatea reducerii numărului de întrebări care se adresează candidaților pe durata audierilor. Ei sunt pradă presiunilor, li se pun întrebări și această cred că este foarte bine și ne dă posibilitatea să evaluăm uh, ceea ce dorim să știm prin aceste întrebări. Acesta este un comentariu. Apoi, vorbind empiric, ceea ce am descoperit este că o, uh, calendarul audierilor presupune că Psihologic vorbind, raportul de forțe între diferitele grupuri politice a însemnat că, din punct de vedere politic, evaluarea făcută a fost diferită. Asta sigur face parte dintr-o evaluare care este subiectivă și nu neapărat obiectivă. Sunt compromisuri la care ajung grupurile politice. Cred că ar trebui să ne gândim la cum putem să reducem această latitudine, acest, uh, acest subiectivism. Uh, ideea este că uh, trebuie să treacă candidații care merită să uh, ocupe acest post. Deci cred că trebuie să există mai multă obiectivitate atunci când evaluăm un candidat. Spun asta pe baza celor pe care le-am văzut uh, în timpul audierilor și pe baza uh, calendarului. Au fost diferite modalități de evaluare în funcție de uh, momentul în care se făcea evaluarea. În plus, Cred că aceasta ne va ajuta să aflăm uh, ceea ce dorim, să vedem dacă există un nivel de excelență la uh, candidații pe care îi audiem. Acest lucru va duce la comisar de bună calitate. Nu văd uh, alte solicitări de intervenție. Vreau să te întreb ceva, Richard, nu știu dacă acest lucru trebuie să apară în raport. Însă întotdeauna s-a pus această problemă și anume că în cei cinci ani nu se ă, verifică dacă promisiunile făcute de candidați pe durata audierilor sunt ă, îndeplinite pe parcursul celor cinci ani sau nu, dacă aceștia își țin ă, promisiunile. Sigur există un plan de lucruri, dar sunt și niște angajamente uh, ale comisarilor uh, pe care aceștia le fac înainte de a cunoaște programul, planul de lucru al comisiei. Asta este întotdeauna o provocare. Deci uh, să se verifice Oare trebuie să verificăm dacă aceste angajamente luate pe durata audierilor uh, sunt ținute sau nu? Trebuie să figureze astfel de angajamente în raport sau nu? Mulțumesc uh, tuturor pentru comentariile care sunt cât se poate de utile. Sunt de acord cu multe dintre acestea. Cu altele nu prea sunt de acord. O să preiau acum uh, punctul subliniat de PPE că audierea lui Timmermans a fost contrară regulamentului de procedură așa cum se prezintă el acum Uh, trebuie să avem dispoziții clare pentru viitor. Uh, sigur că asta doresc. Uh, poate că acest lucru nu a reieșit clar conformitatea cu regulile, cu dispozițiile. O să o iau acum în ordinea alinatelor și nu a celor care au intervenit. Uh, în legătură cu numărul de întrebări, să avem 25 și nu 42 de întrebări. Să fiecare întrebare ar permite o a doua întrebare uh, și în felul acesta tot am ajunge la aproape 50 de întrebări. Ce se întâmplă în momentul de față? O întrebare, un răspuns și următoarea întrebare se referă la cu totul uh, altă uh, temă. Deci uh, asta presupune că nu există posibilitatea uh, unei uh, a doua întrebări ca urmare a primei adresate și acesta să aibă uh, deja un caracter închizitoriu. Uh, cu o coordonare a membrilor comisiei, dacă cele 25 de întrebări inițiale nu pot să uh, acopere toate domeniile, atunci uh, comisia respectivă nu pregătește audierea, după părerea mea, așa cum uh, ar trebui să o facă. Da, un cartonaș albastru, da. Atunci când pui 40 de întrebări și candidatul răspunde sau poate că nu răspunde, acest lucru arată cât, ce aptitudini de comunicare, ce competențe, ce cunoștințe are candidatul. Dacă pui uh, multe întrebări și vezi cum răspunde candidatul, cred că asta spune foarte mult despre candidat. Silvi Kaufman. Da, și din partea mea un uh, cartonaș albastru. Aș dori să sprijin în mod expres ideea lui Richard, pentru că eu cred că audierile ar trebui să fie mai interactive și nu, să spun așa, să bifăm întrebările una după alta, neexistând și posibilitatea de a reacționa, ci să existe și această posibilitate. Se adresează o întrebare, urmează răspunsul și apoi să vină, să se nască un adevărat dialog, după cum ai spus tu, Richard, și să nu avem ca un meci de ping-pong lipsit de sens. Cred că acest uh, lucru ar fi mult mai util pentru parlamentari, le-ar permite să um, își creioneze o părere mult mai, într-un mod mult mai uh, temeinic. Okay, clearly there are E clar că punctele de vedere diferă, dar ca urmare a discuțiilor din trecut am impresia că mai degrabă se dorește posibilități de se doresc posibilități de investigare, așa de tip ping-pong, întrebări rapide mai mari. Ideea de a avea o examinare încrucișată de investigare cât mai bună a candidatului. În ceea ce privește alineatul 5, 4, 2, da, se poate spune cu uh, acordul conferinței președinților. Da, problema e că s-ar putea să apar, apară probleme de ordin logistic dar nu uh, un obstacol insurmontabil. În ceea ce privește formatul standard pentru scrisori, da, cred că ar fi de dorit. Acum, nu știu dacă trebuie consfințit în regulamentul de procedură ca atare, În ceea ce privește calendarul acum, Anul, ă, data trecută calendarul a fost foarte restrâns și din cauza faptului că am primit ă, lista cu numele comisarilor foarte, foarte târziu, la 1 noiembrie. Și așa ne reîntoarcem la primul punct, ce anume ă, un uh, termen limită stabilit mai devreme, tocmai pentru ca noi să avem mai mult timp la dispoziție. Acum, dacă trebuie să avem criterii de evaluare, e bine, e vorba de un proces politic, deci uh, există deja uh, o serie de criterii altele decât cele din, dincolo decât cele din tratat și nu prea cred eu că putem noi uh, legifera foarte mult în această privință. Da, e o evaluare politică și în consecință există tendința câteodată ca unii, unele grupuri politice să fie mai critice la adresa anumitor candidați dintr-o altă familie politică și să fie mai îngăduitori cu alții. Dar până la urmă cred că există un echilibru în această privință. Deci, comisarul care se uh, îngroapă, să spun așa, este cel în privința căruia există un consens între europarlamentari, cum că chiar nu se ridică la uh, înălțimea cerințelor. Dacă am alege alt sistem, până la urmă cred că nu s-ar mai alege niciodată un comisar, că nu s-ar ajunge la o înțelegere. În ceea ce privește uh, monitorizarea ținerii promisiunilor de către comisari, dar trebuie să se facă un uh, s-a făcut în trecut un inventar al promisiunilor ținute de către comisari, lucru foarte util, și ar trebui făcut într-adevăr pe un termen de 5 ani și oricum atunci când comisarii se prezintă în fața comisiilor să fie trași la răspundere și să li se spună, domnule sau doamnă comisar, iată, la audier v-ați angajat să, până acum, nu ați bifat această promisiune. Mm, nu știu acum dacă ar trebui organizate niște audieri la jumătatea mandatului pentru a verifica lista promisiunilor, dar într-adevăr ar trebui să se găsească o modalitate. Președinta intervine fără microfon încă un cartonaș albastru. Mulțumesc. Foarte pe scurt, permiteți-mi, vă rog, să mm, vă spun și care este părerea verzilor. Din, după părerea noastră, raportul este unul bun pe care îl sprijinim în mare parte. Dar, în ceea ce privește în punctul 5, 4, 3, ce se întâmplă atunci când nu există consens în evaluare. Ei bine, noi considerăm că dacă un grup politic dorește organizarea unui vot, atunci ar trebui să se treacă la vot. Asta e părerea verzilor. De asemenea, considerăm că majoritatea covârșitoare, acel overwhelming din text, este mult prea neclar. Dacă 51% înseamnă majoritate, mm, e de ajuns. Nu știu dacă uh, înseamnă 51% înseamnă majoritate covârșitoare, totuși. La punctul 8, evaluarea. Ei bine, noi credem că Comisia Iurii ar trebui să facă evaluarea declarațiilor de avere. Noi credem că punctul 8 ar putea fi redactat într-o manieră mai clară. Și ar trebui să existe cerințe pentru ca Comisia Iurii să acorde comisarului uh, așa undă verde înainte de mm, organizarea propriu-zisă audierii. În fine, În ceea ce privește regulile audierilor, acesta figurează în anexă la regulamentul de procedură. Cu alte cuvinte, temeiul juridic nu e foarte puternic. Poate o parte dintre regulile cele mai importante vizând audierile ar trebui să treacă în corpul uh, regulamentului de procedură. Și poate de aceasta se ocupe grupul de lucru pe regulamentul de procedură. Ar fi cel mai bine. Vă mulțumesc. Voi, voi lua întrebările în sens invers. La ultima sugestie sunt deschis. Din punct de vedere juridic, anexa până la urmă are exact aceeași forță juridică ca și uh, regulamentul însuși. Dar poate din, punct, din motive legate de vizibilitate și claritate am putea da curs sugestiei. La alineatul 8 ar, într-adevăr, poate îl putem clarifica, dar să avem grijă la următorul lucru. Când uh, se spune că înainte de audiere Comisia Iurii trebuie să-și dea unda verde. E bine, într-un fel, practic, uh, avem un uh, de veto asupra ca tuturor candidaților înainte de audiere. În baza procedurii actuale, așa cum este, a fost ea interpretată mai devremă, Comisia jurii este cea care uh, spune dacă există conflict de interese și dacă aceasta, acesta trebuie tratat în cadrul evaluării din cursul audierii. Deci, dacă se spune, da, nu s-a făcut ce a cerut comisia jurii, atunci, jurii, atunci putem da aviz negativ. Mă rog, e o sugestie. La prima sugestie a verzilor nu sunt de acord. Spuneți că dacă un singur grup ar vota în comisie, atunci do, dorește organizarea unui vot, atunci uh, votul ar trebui organizat. Păi tare mi-e teamă că astfel ajungem să votăm fiecare comisar în parte, pentru că de fiecare dată o să se găsească un grup politic să se pună contra. Un grup uh, politic antisistem sau eurosceptic care să ceară vot și eu nu cred că ar fi o idee strălucită. De ce? Pentru că din punct de vedere juridic doar un vot contează și anume uh, votul Parlamentului, uh, întregului Parlament în privința unui comisar. Votul comisiilor pe la adresa comisarilor nu are niciun fel de consecință juridică. Deci, dacă vrem să conteze cu adevărat, atunci trebuie să maximizăm impactul de natură politică. Există dubii, atunci când există dubii în privința unui comisar, și o comisie spune acest lucru, deja asta e o declarație puternică. Acum, dacă e să votăm în privința fiecărui comisar, înseamnă că pur și simplu o să-și piardă impactul, pentru că devine rutină. Trebuie să se voteze doar atunci când există un curent puternic care să uh, uh, meargă în ideea că respectivul comisar nu este potrivit. Deci e vorba de o procedură politică și nu una juridică. Tocmai de aceea nu, sunt, uh, nu prea sunt de acord cu această sugestie. Dorește cineva din partea Comisiei Europene să intervină? V-aș ruga și să vă prezentați. Bună ziua tuturor, Detlef Heymans de la Direcția Generală Relații Orizontale cu Parlamentul European. Nu am observații amănunțite în ceea ce privește discuțiile din această după-amiază. Vă pot spune că le urmărim însă cu cea mai mare atenție. Totuși, există un punct important pentru comisie și anume cel relevat de către domnul raportor și anume egalitatea de tratament a tuturor comisarilor de-a lungul audierilor în ceea ce privește numărul întrebărilor adresate, structura audierilor, structură care a variat de la o comisie la alta în, la ultimele audieri. Deci pentru noi acesta reprezintă chestiuni importante. Mulțumesc, Richard. Ai comentarii sau sunt de ajuns informațiile până acum? Oricum, nu vreau să iau nicio hotărâre astăzi, alta decât uh, data limită pentru amendamente, să fie 24 martie, deci peste o săptămână, la ora 6 după amiază orele 18. pentru că, mă rog, am putea da dovadă de flexibilitate și să, acord, și să dăm o dată limită mai târzie, dar nu sunt convinsă că ar fi o idee strălăcită, pentru că atunci pierdem consultarea, practic. Dar, mă rog, dacă Richard vrei un termen mai îndepărtat, n-ar fi nicio problemă. Sunt flexibil, mă rog, rămâne la latitudinea voastră. Because then we have Easter. Pentru că apoi urmează uh, Paș, uh, Paștele și uh, asta înseamnă că îmi dispune de mai mult de o săptămână. 13 of April. Ne reîntâlnim pe 13 aprilie, într-o luni, dacă ești de acord, mai tătălog. Termenul limită mi se pare puțin scurt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 îmi cer scuze, Carmen uh, Pricing de la Comisie dorise să ia cuvântul la punctul tău, uh, George. pare foarte rău, însă nu am observat-o. Vă rog să-i transmite scuzele mele. Trecem acum la următorul punct, care este unul foarte dificil. Pe parcursul întâlnirii am aflat că domnul Ias Dossi, care este raportorul pentru acest punct, uh, nu poate fi prezent este vorba de raportul de anual 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Poate vă aduceți aminte că la reuniunea anterioară domnul Iazdowski ne-a a ținut o prezentare introductivă. Nu am avut timp pentru o discuție atunci. Am, am amânat-o pentru astăzi. Astăzi dumnealui nu este aici. Însă cred că dacă raportorii din umbră au deja comentarii, ni le pot prezenta, după care vom putea discuta împreună cu dumnealui amendamentele. Deci, uh, dau cuvântul raportorilor din uh, umbră dacă doresc să iau cuvântul, chiar dacă raportorul nu este prezent. Cine uh, începe? George, te rog. Mulțumesc. Deci începem cu PP-ul. îl înlocuiesc pe raportorul din, din, din umbră din partea PP-ului și citesc declarații. În primul rând, îmi cer scuză pentru absență. M-aș fi bucurat să pot participa la acest prim, de, prim schimb de opinii privind uh, proiectul de aviz referitor la raporturile anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Din păcate, Uh, nu pot participa la această întâlnire pentru că trebuie să particip la vizita AFE, uh, Comisiei AFE din uh, Turcia. Acest text atrage atenția asupra aspectelor cheie privind punerea în aplicare a subsidiarității și proporționalității de către Uniunea Europeană. Consider, la fel ca domnul Uiazdowski, că este important să insistăm asupra valorii verificărilor ex ante a propunerilor Comisiei Europene în lumina subsidiarității și proporționalității. Consider de asemenea că creșterea progresivă a numărului de avize din partea Parlamentelor Naționale este o tendință pozitivă care sper că va continua. Sunt de acord cu faptul că diversitatea criteriilor folosite de Parlamentele Naționale pentru a evalua respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Uniunea Europeană este o provocare adevărată pentru că Uh, nu discutăm întotdeauna aceleași, despre aceleași lucruri. Drept urmare, am salutat introducerea unor criterii uh, pentru evaluarea respectării acestor două principii și cred că toate părțile interesate ar trebui să participe. Parlamentele naționale care au acumulat deja o experiență importantă în evaluarea subsidiarității și proporționalității ar trebui cu siguranță să participe la acest uh, exercițiu. ne aș dori ca prin acest raport să menționăm rolul tot mai important al Parlamentului uh, European în vegherea la respectarea subsidiarității și proporționalității, un rol uh, important, așa cum este subliniat în acest raport anual pentru anii 2012-2013 în plus, este important să încurajăm um, adunările parlamentare regionale și locale, nu doar uh, cele naționale, să participe în mod activ la procesul decizional european. Acest lucru este aliniat în uh, abordării de integrare aduse cu sine de Tratatul de la Lisabona în ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea. Îți mulțumesc, George. Acum, din partea socialiștilor, are cuvânta, cuvântul doamna Bresso. <laughs> on discute par personne interposée, mais moi aussi j'ai euh, une petite note. Și eu am o notă pe care nu vreau să o citesc. raportorul va avea un text uh, asupra căruia se va putea gândi. S-a spus deja și eu mă alătur celor spuse de domnul Schöpling și raportorul domnul Preda, dacă nu mă înșel, au spus. Este interesant și important faptul că uh, trebuie respectată uh, subsidiaritatea, dar și principiul proporționalității. De multe ori întrebarea se referă la proporționalitate și controlul principiului uh, subsidiarității trebuie să fie mai strâns legat de uh, proporționalitate. Sunt cele două fațete ale monedei care nu pot fi separate. Acest lucru este foarte important pentru o comisie, cum este comisia noastră, care ține uh, ca spiritul și litera tratatelor să fie respectate. Este important ca uh, să crească numărul remarcilor făcute de parlamentele naționale. Sunt de acord cu raportorul asupra două puncte care sunt mai importante. Primul, uh, implicarea slabă a parlamentelor naționale în dezbaterea uh, europeană, trebuie să încurajăm participarea acestor parlamente naționale și prin Parlamentul Național să se sporească legitimitatea și uh, cunoașterea textelor uh, juridice europene. Această implicare redusă, chiar dacă ea a crescut de la 9% la 25%. Se explică în principal prin uh, termenele scurte. 8 uh, săptămâni uh, pentru Parlamentul Național este foarte complicat pentru că în Parlamentul Național există un circuit între comisiile de specialitate și apoi plenară, apoi sunt sesiune parlamentare. Așadar, uh, ar trebui să reconsiderăm uh, acest termen de 8 săptămâni. Trebuie consolidat dreptul parlamentelor naționale și a spune și parlamentelor regionale, pentru că și acestea din urmă au un rol prin parlamentele lor naționale. Ele pot uh, să uh, semnaleze încălcarea principiului subsidiarității la Parlamentul uh, Național. Dacă un Parlament regional ar avea puteri legislative, deci are dreptul să sublinieze, să evidențieze o nerespectare a principiilor subsidiarității și proporționalității după ce semnalează acest lucru uh, Parlamentului Național, uh, Parlamentul Național trebuie să semnaleze acest lucru Parlamentului European, atunci uh, răstipul de 8 săptămâni nu este deloc rezonabil. Și pentru a încheia, cred că ar trebui să cerem Comisiei să propună câteva linii directoare pentru a îmbunătăți uh, acest uh, proces și pentru a integra uh, în mai mare măsură parlamentele naționale și regionale în uh, procesul legislativ. Și pentru a încheia, o să merg mai departe decât raportorul și o să spun că ar fi bine să adăugăm o frază în legătură cu necesitatea de a implica alți parteneri instituționali care sunt garanții subsidiarității, Comitetul Regiunilor nu e nimic spus în legătură cu o, acest lucru, dar prin tratat acesta este unul dintre garanții uh, principiului subsidiarității și, de asemenea, prin uh, uh Comitetul Regiunilor, parlamentele regionale sau uh, locale pot să intervină. Ar trebui să adăugăm ceva în această privință, o să vedem dacă raportorul o va face, dacă nu vom veni noi cu amendamente. În aceeași idee, am putea să menționăm un soi de carte verde parlamentară, un sistem pe care Comisia ar putea să-l definească pentru uh, a da nu un drept uh, de inițiativă legislativă formal, ci a da teme uh, asupra cărora uh, Parlamentul național ar dori Comisia să intervină. Ar fi o inițiativă în legătură cu dreptul informal de inițiativă a Parlamentelor Naționale. Raportul, în general, este un raport bun și așteptăm să vedem care este termenul de depunere a amendamentelor pentru a le propune. Liberals, Mr. Îți mulțumesc, Meseles, pentru liberal, domnul uh, Gărens nu este prezent, nu știu dacă Maitel va uh, înlocui și va la cuvântul în, în uh, numele lor. Da, domnul Gărens nu este prezent. Noi suntem de acord cu liniile generale și cred că doamna Bres a amintit toate punctele importante. În primul rând, creșterea nivelului de dezbatere în Europa pentru cetățenii în general. Opinia publică ar trebui să se implice în mod activ mai mult în politicile noastre. mai ales în situații care s-ar putea fi, uh, care s-ar, care s-ar putea dovedi a fi problematice pentru parlamentele naționale și mă gândesc aici la acest sistem de avertizare timpurie cu diferitele cartonașe. Mulțumesc. Acum în le are cuvântul domnul Crisogonos. I feel that uh, uh, mention should be made to the issue of uh, proportionality and în ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea, ar trebui să facem trimitere la punerea în aplicare a programelor de ajustare fiscală member states with excessive, uh... în statele membre care au uh, deficite bugetare excesive. Este o problemă adevărată și cred că acest cadru al temei generale care ține de punerea în aplicare a dreptului primar european și a drepturilor fundamentale în aceste programe și acțiunile Comisiei Europene în acest sens și deciziile ECOFIN în acest sens și cred că cel puțin ar trebui să menționăm această problemă. Thank you very much and for the Greens, Max Anderson. Mulțumesc foarte mult. În numele verzilor are cuvântul acum Max Anderson. Vă mulțumesc. Cred că este deosebit de important să îmbunătățim procesul cartonașului galben în, uh, în controlul principiului subsidiarității și uh, proporționalității. Trebuie să întărim poziția parlamentelor naționale, trebuie să uh, implicăm parlamentele naționale la procesul decizional european. Această propunere este un pas în direcția bună și suntem de acord. Uh, I don't know if uh, we, we can't have a reaction. Doamna președintă, nu este posibilă o reacție din partea domnului Doschi. Cred că asistenții dumnealui pot transmite toate aceste comentarii. Nu știu dacă cineva de la comisie dorește să intervină. Văd că nu. Atunci aș propune ca uh, să stabilim acum termenul de depunere a amendamentelor destul de repede. Deci, termenul de depunere a amendamentelor va fi 23 uh, aprilie peste aproape o săptămână 23 martie, pentru că pe 16 aprilie urmează să discutăm toate aceste amendamente. O zi de luni nu poate fi ora 12, ci ora 18, 23 martie. 23. 23 martie. 23 of March at 6 p.m. we will have the deadline for amendment and then on the 16 we will have Apoi, după cum am spus, pe data de 16 aprilie, împreună cu raportorul, vom avea un schimb de opinii privind aceste amendamente. Drept urmare, putem trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, Este vorba de avizul Comisiei AFCO pentru Fondul European de Investiții Strategice, care face parte din programul de investiții a Comisiei Europene, regulamentul pentru Fondul European de Investiții Strategice. Am fost numită raportor de către PPE. On my approach to this uh, opinion, I, uh, first of all, I, I believe... Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre acest uh, raport, proiect de aviz. Cred că în momentul în care redactăm un aviz ar trebui să ne respectăm competențele pentru că aceasta este singura posibilitate că acest aviz apoi să fie votat de comisia competentă pe fond, doar respectând competențele care ne, ne revin nouă. Al doilea concept care a stat la baza abordării acestui aviz este următorul. Cred că acum avem în fața noastră un instrument de politici nemai întâlnit, care își dorește pe de-o parte sporirea investițiilor în Uniunea Europeană, în același timp un, uh, să dea un imbold investițiilor în Europa printr-un uh, mecanism specific de garantare care permite un nou spațiu de cooperare interinstituțională între Parlamentul European, între Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, dar și cu o legătură cu sectorul uh, privat, cu băncile naționale, cu statele membre care promovează anumite proiecte. Deci acest mecanism, cel puțin din punctul meu de vedere, creează un adevărat mecanism la nivel uh, european. Nu se poate compara cu instrumentele tradiționale de finanțare din Uniunea Europeană, pentru că aici nu mai există uh, nivelul uh, național sau cel regional, ci nivelul european este cel care ia decizii în urma cooperării care are loc între diferite instituții în ceea ce privește uh, prioritățile de politici europene, coordonarea acestor proiecte și finanțarea diferitelor proiecte. Această dimensiune interinstituțională cred că creează o cerere specifică pentru a avea un sistem transparent care poate fi tras la răspundere și care să nu fie politizat. Drept urmare, Comisia AFCO poate contribui într-o măsură mai largă la discutarea acestui uh, instrument și majoritatea amendamentelor mele merg în această direcție de consolidare a, a transparenței, a, istoria asupra importanței independenței guverna, guvernanței acestui instrument, uh, importanța evitării politizării deciziilor care urmează să fie luate în cadrul acestui nou instrument. Mă refer de asemenea la transparența necesară în momentul în care vor fi selectați membrii comitetului care vor comitetului care va lua proiectele transparența tragerea răspundere acestor membri va fi deosebit de importantă. În ceea ce privește rolul Parlamentului European, m-am concentrat asupra raportării. Eu sunt convinsă chiar dacă și din alte comisii vor fi depuse amendamente, poate în alte direcții. Eu sunt convinsă că dacă ne dorim să păstrăm caracterul instrumentului, nu ar trebui să insistăm prea mult pe rolul ex al Parlamentului European, pentru că acest lucru ar lungi procedura de selectare a proiectelor uh, respective, deci eu mi-aș dori mai degrabă un rol de control ex post pentru Parlamentul European și, în plus, suntem o autoritate bugetară și urmează să controlăm sumele care um, vor face parte din schema de garantare, ceea ce ne oferă un uh, element uh, suplimentar de control de asemenea, am depus un amendament referitor la un mai bun echilibru între ce se regăsește în regulament și ce se preconizează să se regăsească în acordul încheiat între BEI și Comisia Europeană. Eu personal cred că ar trebui să încercăm să răspundem la cât mai multe puncte prin regulament, lăsând alte aspecte să fie reglementate în acordul dintre bancă și comisia, însă să încercăm, după cum am spus, în primul rând să uh, reglementăm cât mai multe componente ale acestei, uh, ale acestui, uh, acestui mecanism prin regulamentul care urmează să fie adoptat în, printr-o procedură de codecizie de către Parlament și Consiliu. Și astăzi aș dori să mă mai refer la un alt punct Cred că știți că există acest mecanism de uh, flexibilitate în contextul uh, pactului de stabilitate și creștere economică și anume contribuțiile statelor membre la Fondul European pentru Investiții Strategice vor fi scoase din uh, calcularea deficitului care trebuie să fie respectat în contextul pactului de stabilitate și creștere economică și există și o legătură cu regulamentul Eurostat privind uh, raport, normele de raportare ale acestor statistici la Eurostat și este foarte important ca Eurostat să își facă temele de acasă cât mai repede posibil, înainte ca întregul exercițiu să fie definitivat în forma sa legislativă, astfel încât securitatea juridică necesară să fie garantată, pentru că, dacă nu, s-ar putea să ne regăsim în situația în care, după adoptarea regulamentului, Eurostat să ne prezintă regulile și metodologia și să ne, și să ne dăm seama că unele criterii pe care le-am uh, inclus noi în regulament nu sunt respectate de cei care urmează să profită de mecanismul de flex, uh, flexibilitate existent în planul de investiții Juncker. Acestea sunt preocupările și amendamentele pe care intenționez să le prezint în numele Comisiei AFCO și acum voi da cuvântul raportorilor din Umbra, numiți de grupurile politice. Mercedes Bresa din partea socialistilor și domnul Crisogonos din partea GUE sunt prezenți. Nu avem alte informații din partea celorlaltor grupuri uh, politice, însă dacă există raportori din umbra autonumiți, sunt bineveniți. Și începem acum discuția. Cred că Mercedes va fi prima care va vorbi. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun că sunt de acord cu uh, ceea ce ai prezentat. Amendamentele noastre trebuie să fie în conformitate cu ceea ce face comisia noastră. Nu putem să depunem amendamente care sunt de competența altor comisii. Este pentru prima oară când a existat această încercare de a fi uh, specifici, concreți în ceea ce privește pactul de creștere. Vorbind instituțional, Uh, acest lucru are de-a face cu modul în care funcționează Uniunea Europeană. În al doilea rând, prin promovarea dezvoltării, Uniunea Europeană poate să, să se confrunte cu probleme pentru că nu are instrumentele prin care să întreprindă acțiuni la nivel instituțional nu a avut această posibilitate în criza uh, care a uh, existat. Capacitatea de investiții este cea care duce la creștere. Dacă nu ai investiții, nu poți să uh, înregistrezi creștere în timp de criză. Poate că ar trebui să ne amintim că tratatul de la Lisabona se referă la resursele proprii și acest lucru nu poate să fie evitat în continuare. Pentru că o limită, o limitare a planului Juncker este foarte clar. Ai anumite resurse și nu poți să le sporești prin venituri suplimentare sau uh, printr-o suplimentară. Suplimentare. Uniunea Europeană ar trebui să aibă propriile sale resurse și asta în, pe două căi. prin propriile sale venituri sau veniturile aferente datoriilor. Noi nu avem aceste două surse de venit și uh, trebuie să ne gândim la ceva care să elibereze resurse necesare pentru înregistrarea unei creșteri. Aceasta este partea instituțională. Dacă trebuie să facem această mișcare, și anume să luăm banii alocați pentru un alt obiectiv și să construim un castel din cărți, ce facem cu toate acestea. Este o problemă instituțională ă, semnificativă și sunt de acord cu ceea ce ai spus și anume că este nevoie de transparența verificărilor expos. Cred că avem această problemă și anume Uniunea Europeană nu are flexibilitatea pe care ar trebui să o aibă în timp de criză pentru că nu are propriile resurse din punct de vedere al uh, veniturilor și uh, datoriilor. Așadar, intrăm în această structură foarte complexă Scopul este să mobilizăm capitalul necesar, dar, așa cum am spus, nu avem propriile resurse uh, pentru acest lucru. Deși acest lucru este prevăzut în tratatul de la Lisabona, nu este ceva care să fie în afara competenței Uniunii Europene. Problema resurselor proprii este tocmai presantă pentru Parlament și în calitate de legiuitor privind bugetul, Parlamentul nu are putere adevărate în ceea ce privește această coloană a veniturilor. Noi, Comisia AFCO, trebuie să fim uh, atenți uh, la acest lucru. Mm-hmm. îmi cer scuze că vă rețin atent, aș vrea să mai spun un lucru în ceea ce privește chestiunile instituționale. Încă o dată, așa cum se va proceda și în alte părți, acest pachet de investiții trebuie să respecte unul dintre principiile fondatoare, coeziunea teritorială și convergența economică acestea sunt prezente în tratate. Acest uh, principiu nu trebuie fi încălcat. El se aplică și în acest caz. Mulțumesc. Gue mai mare decât alde sau cum? Ca să știu cui dau cuvântul. Nu, doamnele, în primul rând. Mulțumesc. Pentru a rezuma, nu am stabilit cine va fi raportorul din umbră, însă explicația dată cred că este foarte pertinentă. Trebuie să uh, analizăm rapid uh, ceea ce a spus doamna Breso și anume să avem propriile resurse, resursele proprii pentru a evita mecanismele complexe care ar trebui uh, utilizate în alte cazuri. Domnul Crisogonos. Sigur, competența principală pentru acest proiect nu este a comisiei noastre și totuși sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președintă, că este nevoie să punem uh, accent în continuare pe transparență, pe răspunderea democratică și uh, independența uh, Comitetului de Coordonare, Comitetului Director și detectarea uh, fraudelor la adresa intereselor Uniunii. Nu sunt uh, foarte optimist că acest uh, proiect poate fi realizat. Este cât se poate de îndoielnic. Dacă ne întrebăm dacă atâtea investiții private pot fi atrase cu o finanțare restrânsă din surse publice și, și versii doresc să cuvântul Maxi Anderson. Mulțumesc. Verzii nu au adoptat uh, un uh, raportor din umbră, am citit însă raportul, l-am uh, discutat și, în general, considerăm că majoritatea acestor propuneri sunt bune și susținem direcția în care se îndreaptă raportul Barbara Spinelli și tu ai Dorește să-i cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să uh, mă refer la ceea ce a spus colegul Crisonocos și sunt întru totul de acord. Mă gândesc că pe lângă independența acestei acestui fond trebuie să ne asigurăm că acesta este permanent și are personalitate juridică. Utilizarea resurselor proprii trebuie să uh, uh, aibă prioritate. Nu știu dacă ați urmărit uh, discuțiile care au avut uh, loc. Toate acestea au indicat faptul că 21 de miliarde de resurse, reprezentând resurse publice, pot să aibă un efect de pârghie de 15%, asta este o speranță absolut ridicolă și ar trebui să ținem cont de acest lucru atunci când vorbim de crearea acestui fond. Sunt de acord, resursele proprii ale Uniunii sunt un element central al acestei dezbateri. O spun acum pentru colega Breso. Dar noi suntem mai departe, suntem în amont. E o problemă ideologică. Trebuie să avem o dezbatere fundamentală pe marginea resurselor, uh, asupra resurselor private și publice. Dacă ne bazăm toți pe sectorul privat, nu o să ajungem nicăieri. Marea deflație japoneză a rezultat din faptul că totul a fost investit la nivelul privat și asta a, de, uh, a generat acest fenomen. Mulțumesc! Doamna Bresu. Pentru ca să fim cât se poate de clar, apropo de modul în care văd eu lucrurile. Nu sunt uh, de acord cu colega Spinelli. În ceea ce privește faptul că nu trebuie să solicităm uh, investiții private. Există în momentul de față capitaluri uh, private uh, în Europa care nu sunt investite. Deci, cei 21 de, cele 21 de miliarde trebuie să mobilizeze aceste fonduri. Nu știu dacă uh, am reușit, dar măcar trebuie să încercăm. Iată de ce, după părerea mea, planul Juncker este util. Este clar că acest lucru se face în cadrul actual. Uniunea Europeană nu are cum să aibă acces la resurse suplimentare care să depășească bugetul plurianual actual. Nu putem să ne îndepărtăm de la el și deci nici planul Juncker nu se poate îndepărta de acest buget. Iată de ce am spus că trebuie să reamintim faptul că Uniunea Europeană, prin tratate, trebuie să aibă acces la resursele proprii, ceea ce ar trebui să îi dea un uh, minim de uh, flexibilitate uh, pe plan decizional în ceea ce privește bugetul sau al minte, nu putem să asigurăm investiții publice semnificative la nivelul Uniunii Europene. Și pactul de stabilitate în momentul de față blochează posibilitatea de a face investiții din partea statelor, pentru că sunt uh, multe state care nu au o marjă bugetară pentru a face investiții. Și așadar, în acest uh, cadru, nu putem vorbi de investiții publice. Apoi, în ceea ce privește efectul de pârghe, efectul multiplicator, uh, am o părere diferită. Factorul de multiplicare poate să fie mai mare. Însă trebuie să vedem dacă lucrurile funcționează. Am putea să avem un efect de pârghie de 20% și nu de 15%. Și multe proiecte pilot uh, care s-au desfășurat potrivit acestui mecanism în ultimii ani au înregistrat un efect de pârghie mai mare. E adevărat, ne aflăm în fața imposibilității de a recurge la resurse proprii suplimentare. Acesta este singurul instrument pe care avem la dispoziție în acest moment. Iată de ce noi, în calitate de comisie, trebuie să reamintim că e vorba aici de o chestiune instituțională care apare în legătură cu posibilitatea de a realiza investiții. Dacă îmi permiteți unul, două observații pe această chestiune a provocărilor. Precum se știe, atât uh, investițiile publice cât și cele private au fost un pic deficitare în ultimii ani și lacunele financiare sunt foarte mari. Și tocmai de aceea trebuie folosit ce avem la dispoziție, cu alte cuvinte, micile sume din bugetul european drept garanție pentru tot acest sistem. Sistem care se bazează pe efectul de multiplicare și pe BEI. Clar, trebuie să marșăm pe ideea aceasta pentru că e o idee bună de combinare a investițiilor publice și private în așa fel încât să păstrăm în Europa investițiile private pentru că altfel acestea se vor uh, răspândi și vor dispărea pe alte piețe mondiale. Deci banii aceștia vor dispărea din Europa. Chiar și cu reformarea propriilor resurse în, în următorii ani, tot am avea nevoie de un termen destul de mare și nu, nu cred că am reușit să creștem bugetul Uniunii Europene în curând. Mă rog, deocamdată, oricum, destul de puțin probabil. În orice caz, pentru moment, cred că singura soluție este de a avea un sistem în care să fie implicate finanțările uh, private în investiții. Evident, e nevoie să fie mă, proiecte bune care să ducă la o modernizare încă și mai mare a economiei europene, la crearea de locuri de muncă, la competitivitate și așa mai departe. Sunt foarte multe părticele pe care le poate atinge acest plan. În al doilea rând, Evident, cu toții putem lua parte la mai multe comisii, bugete, con și așa mai departe, la discuții în grupuri de experți. Deci, practic, și noi uh, creăm întreaga atmosferă propice, propice investițiilor. Dar, evident, nu se vor rezolva problemele așa. Ehm, crearea infrastructurilor necesare va cere timp. Deci, clar, există multe provocări, există și îndoieli, dar eu cred că trebuie să clădim pe toate acestea. Trebuie să vedem în ce constă valoarea adăugată și să clădim pe ea, dar să ne mișcăm repede, în conformitate cu calendarul Poziția Consiliului a fost deja înaintată, este foarte departe de votul final. Termenul pentru amendamente este 26 martie la prânz și apoi vreo două zile o să, aveți, o să avem timp pentru compromis. Ba nu, pardon, 25 martie la ora prânzului, termen limite pentru depunerea amendamentelor și apoi vom uh, vota în Comisia AFCO în ședința din 16 aprilie. Comisia ECON va vota pe 20 aprilie. Deci, între 25 martie și 1 aprilie Trebuie să ne facem treaba, nu-i așa? Pentru că e Paștele între aceste date. Da, e clar, trebuie să ne mișcăm rapid. Ei bine, cu aceasta încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Eu n-am nimic la diverse. Următoarea ședință, 16 aprilie, toată ziua, ședință și după, dimineața și după amiază. Mulțumesc tuturor! Ședința s-a încheiat. So when we have the